Okay, so um, we will start, but... Vom începe. Însă am avea nevoie totuși de mai mulți colegi dacă ne dorim ca votul să fie unul uh, corect. Adoption of the agenda. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Există întrebări, observații? Nu, ordinea de zi este adoptată. Comunicările uh, președinției avem interpretare în 12 limbi. Reuniunea este transmisă pe internet. Este noua reuniune în noua uh, compoziție a Comisiei Envi. Suntem 81 la număr și aș dori să îi uh, felicit pe noi membrii uh, care participă la prima lor reuniune uh, de aici, de la Strasburg, pe care cred că putem să și aplaudăm. Welcome. Bine ați venit. Uh, going to move to the uh, approval of minutes. For... Adoptarea procesului verbal a din 2 și 3 decembrie. Nu există nicio problemă, este adoptat. Și acum trecem la vot. Începem cu obiecția privind uh, OMG-urile. So I'm going to open the vote. Deschid votul. Votul e deschis. Votul e închis. Puteți vedea rezultatul. 48 de voturi pentru, 22 uh, împotriva. Deci obiecția se adoptă. Trecem la a doua obiecțiune privind uh, propolisul. Am deschis votul. Am închis votul. obiecțiunea este respinsă. Trecem acum la semestrul european. Amendamentul 1. Cine stă pentru? Împotrivă ab- abținerii. Se adoptă. Aliniatul 2. Compromisul 1. Cine stă pentru? Împotrivă Abținerii se adoptă. Mandamentul 7. Cine stă pentru? Împotrivă? Abținări. Se respinge. Amendamentul 8. Cine stă pentru? 9. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Amendamentul 9. Um, nu se întâmplă tot timpul ca 9 să vină înaintea, înainte la 8. Desigur, nu doresc să sară peste amendamentul verzilor. Amendamentul 9. Cine stă pentru, împotriva, Haideți să verificăm. Vote is closed. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine stă pentru? Împotriva. Abținerea se respinge. Amendamentul 10. Pentru. Împotriva. Abțineri Haideți să verificăm. Amendamentul 10. Am închis votul. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 12. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Am ajuns la compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva Haideți să verificăm. Adopted. So we move to Se adoptă. 14. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, Abțineri. E adoptat, cred, să verificăm însă. Se adoptă. Trecem la 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la rezoluție per total. Votul se deschide. Vot cu apel nominal. S-a închis votul. Adoptat. Mulțumesc!